înlocuiește pe Marita Roscop. Vă urez bun venit și mult succes la comisia noastră. Trecem acum la punctul 7. Un efort comun, IMCO și INTA, referitor la bunurile culturale și mă bucur să, af- să am aici alături de mine președintele IMCO. Este un exercițiu în temeiul articolului 55 din regulamentul de procedură. Colaborăm, așadar, fiecare întâlnire va avea o ordine de zi separată, iar la sfârșit vom avea un singur raport. Dau acum cuvântul de îndată copreședintei. Doamna Annelien van Boisut, vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte, că mi-ați dat cuvântul. Aș dori să deschid ședința noastră comună. Aș dori să urez să comunic tuturor că am prevăzut o oră pentru analizarea proiectului de raport. Dacă nu există observații, comentarii, atunci ordinea de zi poate fi considerată ca fiind adoptată. Aș dori să vă reamintesc tuturor, de asemenea, că această întâlnire este transmisă pe internet. Toate documentele se găsesc pe internet la e-meeting. Iar acum dau cuvântul înapoi copreședintelui, președintelui domnul Lange. Vă rog. Prin urmare, ordinea de zi este adoptată, putem începe și am să dau cuvântul înainte de toate celor doi co-raportori. Începe Alesia Mosca. Mulțumesc, domnule președinte. O perspectivă de ansamblu asupra motivelor pentru care discutăm despre acest regulament atât de important. Piața globală de antichități și uh, opere de artă a fost estimată în 2016 la 56 de miliarde de euro. Există chiar alte estimări conform 80, cărora 80 până la 90% din aceste produse au o origine ilicită. Nu există niciun cadru referitor la importul de bunuri culturale. Iată de ce regulamentul creează un cadru mai permanent în loc să se concentreze pe evenimente punctuale ca Irak sau Siria. Dezbaterea la această propunere până acum a fost una destul de intensă, s-au primit 267 de amendamente și este evident că marea majoritate a grupurilor politice este în favoarea acestei inițiative. A venit acum vremea să unificăm diferitele poziții și să ajungem la o poziție comună pentru că această propunere să poată fi aprobată. Grupul meu sprijină domeniul de aplicare amplă al acestei propuneri. Obiectivul regulamentului este de a combate comerțul ilicit cu bunuri culturale, care, după comerțul cu uh, droguri, este un comerț ilicit de miliarde de euro, păgubește consumatorii și contribuie la finanțarea activităților criminale. Obiectivul exercițiului nostru ar trebui să fie ajungerea la un echilibru între protejarea patrimoniului cultural și menținerea competitivității pieței europene. Iată ce ne-a motivat în calitate de coraportori să propunem măsuri specifice și sprijin pentru IMM-uri. Acestea alcătuiesc 75% din uh, totalul pieței. În ceea ce privește aliniatul referitor la IMM-uri, includem un instrument specific pentru ele și intenționăm să includem un capitol referitor la impactul asupra IMM-urilor în capitolul, în uh, raportul periodic pe care Comisia are obligația de a-l prezenta în fața Parlamentului European. Există și alte amendamente asupra cărora am ajuns la un acord, am să amintesc doar două, de pildă crearea unui sistem comun electronic pentru licențe și, în al doilea rând, reducerea intervalelor în, când vine vorba de prezentarea rapoartelor de către comisie. Nu am putut însă ajunge la un acord referitor la domeniul de aplicare al propunerii, cât și referitor la anumite aspecte tehnice specifice. În amendamentele mele voi propune modificarea anexei și adoptarea acelei anexe referitor la regulamentul folosit în regulamentul pentru exporturi. Urmărim de asemenea să consolidăm uh, compendiul pe care îl redactează la ora actuală Comisia pentru a însoți regulamentul pentru exporturi. Dorim să mărim pragul propus la 100 de ani pentru a le alinia la normele UNESCO cât și uh, prevedem includerea celor ofițeri și funcționari vamali deja familiarizați cu domeniul. Propunerea nu este una ideologică. Urmărim să ne concentrăm asupra acelor uh, bunuri cele mai valoroase cât și cele produse în urmă cu mai puțin de 250 de ani. Sper să ajungem la o poziție comună cât se poate de repede pentru ca Uniunea Europeană să dispună de un instrument important împotriva comerțului ilicit. Mulțumesc! Mulțumesc cu raportorul de la IMCO, domnul Dalton. Mulțumesc foarte mult, înainte de toate, sprijin uh, prezentarea pe care a făcut-o doamna Mosca referitor la colaborarea noastră. Din punctul meu de vedere există trei aspecte. În primul rând, uh, folosirea sectorului digital, sprijinul pentru IMM-uri și, în al treilea rând, eforturile internaționale. Am să conturez un pic. În primul rând, abordarea digitală. Doamna Mosca și cu mine suntem de acord că e nevoie să avem o abordare inteligentă, electronică referitor la procedurile de import, bunurile trec frontierele, adesea mai ales acele bunuri valorate și apreciate pentru estetica lor. Ele sunt apreciate. Um, iată de ce propunem o procedură accelerată pentru importatori cât și pentru autoritățile vamale. Știm că timpul înseamnă bani. Pentru IMM-uri, o parte însemnată a pieței uh, bunurilor de artă este formată din IMM-uri, anumite piese sunt vândute de companii, de întreprinderi uh, specializate, precum uh, antichități, uh, subgenuri. De multe ori e vorba de o afacere de familie și nu multinaționale. Avem abordare specifică în acest sens. Ne bazăm aici pe sprijinul și pe expertiza INTA, care ține adesea cont de sectorul IMM-urilor. Când vine vorba de consolidarea capacităților, am introdus câteva îmbunătățiri E clar că eforturile de a limita importurile în UE vor deplasa problema dacă nu facem ceva pentru a aborda cauzele fundamentale. Luăm în calcul de pildă cooperarea cu multe din muzeele semnificative din UE, încurajarea uh, apărării patrimoniului pe teren în zonele de conflict. În acest fel am putea elimina întreg lanțul de aprovizionare pentru bunurile ilicite. Având în vedere bună cooperare până acum și angajamentul puternic manifestat de raportorii din umbră, sunt convins că putem înregistra un progres semnificativ înainte de vară. Există totuși câteva întrebări la care trebuie să găsim un răspuns. În primul rând, domeniul de aplicare. Ce e necesar și eficace pentru a preîntâmpina finanțarea teroriștilor prin uh, comerțul cu bunuri culturale și, în al doilea rând, care sunt măsurile necesare și care dau roade împotriva comerțului ilicit în ansamblul său. Sunt două probleme diferite care presupun două soluții diferite. Eu cred că trebuie să păstrăm această abordare. Problema finanțării terorismului are nevoie de abordare mult mai amplă, țintită, dincolo de măsurile care vizează și țintesc comerțul ilicit în uh, general. Măsurile care sunt menite să combată finanțarea terorismului ar trebui să fie definite mult mai strict. Cred că este important, trebuie să avem grijă nu vrem să reglementăm pe baza unei viziuni romantice a ceea ce înseamnă piața ilicită de artă. Nu știm încă de câte bunuri afectate va fi vorba. Um, estimările referitor la numărul de licențe necesare variază de la 10 până la 1000. În ceea ce privește date concrete legate de importurile de bunuri culturale în UE nu știm exact. Știm că există însă solicitări pentru între 10 și 25 uh, uh, de mii de licențe în fiecare an. Aici ar putea intra sute de mii de bunuri. De asemenea, este foarte important să luăm în calcul solicitările, nu doar licențiile acordate, pentru că uh, solicitările presupun un efort administrativ, chiar și când această solicitare este respinsă. Trebuie să punem accent așadar pe alte praguri și indicatori care să ne ajute să ne distribuim mai bine resursele. De pildă, o listă a țărilor de risc, um, mai ales când vine vorba de minerale din zone de conflict, categorii de risc uh, și normele care se aplică exporturilor de bunuri culturale din UE. În acest fel, evităm împovărarea ulterioară a autorităților vamale. Încercăm de asemenea să evităm acele ocazii unde dovezile sunt necesare, dar imposibil de furnizat. De multe ori, uh, bunurile, deși sunt uh, absolut, absolut legitime, nu uh, beneficiază de un certificat de origine bunurile pot fi, se pot afla în proprietatea unei familii de generații, ne beneficiind însă de un certificat de origine, mai ales în, când vine vorba de țări care astăzi nu mai există. Concentrându-ne așadar pe o fâșie mult mai îngustă de bunuri care prezintă un anumit uh, grad de risc, putem uh, preîntâmpina uh, finanțarea terorismului fără a include pe toată lumea aici. Un alt punct se referă la elementul național al propunerii. Autoritățile naționale deja uh, beneficiază de autoritate semnificativă. Mă tem însă că de multe ori declarațiile pe care le fac aceste autorități se rezumă doar la câteva cuvinte pe hârtie. Uh, declarațiile de răspundere putea să fie prezentate de pildă mult mai simplu în mod electronic. Aceste declarații nu arată mai clar originea decât o declarație vamală. Iată de ce propunem extinderea declarației vamale pentru bunurile culturale și să includă detalii relevante pentru autoritățile vamale. Sper ca în acest fel să dobândiți o imagine mai clară a raționamentului meu și aștept cu mare interes sugestiile colegilor. Mulțumesc foarte mult și acum dau cuvântul raportorilor din umbră și înainte de toate pentru PP, Sabine Ferhaien. Mulțumesc foarte mult! Înainte de toate, Aș dori să le mulțumesc celor doi raportori pentru prezentarea acestui raport. Cred că trebuie să mai lucrăm la acest raport. Sunt uh, motivată de abordarea lui Daniel Dalton de a scoate în evidență faptul că, pe de-o parte, trebuie să protejăm bunurile culturale care au fost aduse în mod ilegal în țară sau care au fost exportate în mod ilegal din țara lor de origine și pe care organizațiile criminale le folosesc drept sursă de finanțare. Pe de altă parte, dorim uh, să nu uh, oprim piața artei în Europa și să nu o sufocăm cu cerințe birocratice, ci uh, în câteva situații s-a ajuns la, s ajunge la situații imposibile, mai ales pentru IMM-uri, mai ales însă pentru micro întreprinderi voi înainta în acest sens uh, amendamente pentru a scoate în evidență clar care sunt condițiile care trebuie să se, aplică, să se aplice și cui. Trebuie să facem o deosebire, cred că e important. Când o țară um, sursă de origine a unui bun cultural are o protecție acestor bunuri adecvată, atunci putem aplica un regim mult mai simplu pentru importurile în UE decât dacă e un bun cultural care provine dintr-o țară unde protecția acestor bunuri nu este um, aplicată așa cum trebuie sau dacă această țară de origine este o țară aflată în conflict. Este important să ne asigurăm că bunurile importate fac obiectul unei protecții adecvate în țările de origine. și Uniunea Europeană trebuie să asigure o protecție a bunurilor culturale la importuri. Trebuie în acest sens să alcătuim o listă a celor regiuni în conflict, care este întotdeauna schimbată și actualizată, pentru ca în acest caz să se aplice un regim intensiv pentru a asigura protecția bunurilor culturale și, în același timp, buna funcționare a pieței artei. Mulțumesc acum pentru PP domnul Valesa, vă rog. Thank you, madam. Mulțumesc, doamnă președintă. Eu cred că această propunere are prea multe portițe care trebuie acoperite înainte să luptăm împotriva comerțului ilegal cu bunuri culturale. În primul rând, repet, definiția descrie diverse categorii de bunuri culturale cu o limită de vârstă stabilită la 250 de ani pentru toate grupurile de bunuri culturale. Nu cred că această limită este suficientă. Ea este mult supraevaluată și trebuie să difere în funcție de categoria de bunuri culturale. În ceea ce privește controlul, uh, Bun, uh, bunurile mai vechi de 250 de ani uh, vor ajunge în situații în care opere de artă foarte valoroase și artefacte furate din uh, zonele de conflict vor fi transportate la liber în Uniunea Europeană. Văd o problemă și cu categoriile propuse, care adesea nu stabilesc clar modul de definire a colecțiilor uh, sau la ce se referă limita respectivă de vârstă în ceea ce privește achiziția unei colecții. Trebuie să ținem minte că atât uh, istoria cât și arheologia evoluează, ceea ce nu era considerat valoros și prețios odată, poate fi acum foarte căutat de colecționari. Deci, pragul propus pentru categoriile de bunuri culturale necesită o analiză aprofundată și unele modificări. În al doilea rând, aș vrea să mă refer la termenul țară sursă din uh, articolul 2 al proiectului de regulament. Înseamnă țara pe al cărui teritoriu a fost creat sau descoperit bunul cultural. Acest concept trebuie modificat cu totul și voi depune amendamente în acest sens. Aș dori să mai adaug că sunt pentru introducerea unei uh, interdicții generale în ceea ce privește Uniunea Europeană. Avem nevoie de norme comune în ceea ce privește comerțul cu țări terțe, pentru comerțul cu bunuri culturale, uh, conservarea patrimoniului cultural și conservarea acestora împotriva terorismului și finanțării terorismului. Există mai multe căi pentru a atinge aceste obiective, dar ar fi bine să găsim un numitor comun. Mulțumesc frumos! Mulțumesc, spune președinta, din partea SND IMCO, domnul Con, vă rog. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Și eu vreau să-i felicit pe cei doi coraportori pentru primul lor proiect de raport, deși multe părți eh, din partea, din propunerea comisiei au fost eh, puse în paranteză, mai ales anexa. Cred că aici sunt părți importante despre care trebuie să discutăm. Este important să știm despre ce bunuri culturale discutăm, de fapt care ar trebui să fie taxa vamală la import și trebuie să verificăm dacă um, activează mai ales IMM-uri. Avem nevoie uh, aici uh, nu trebuie să inventăm roata, la export există reguli foarte bune care se orientează pe UNESCO, există limite pe categoriile de vârstă, avem aici uh, anumite valori care trebuie verificate și nu ar trebui să simplifică doar um, să simplifice doar activitatea vămilor care adesea au resurse umane limitate, ci și să simplifice activitatea comercianților. Cred că ar trebui să fie un efort uh, ușor de urmărit, iar amendamentele mele se vor îndrepta în această direcție. Mulțumesc! Acum, pentru ECR are cuvântul domnul Campbell Bannerman, dar care nu e în sală și am să dau cuvântul de îndată domnului Selimovici în numele ALDE. Vă rog. Thank you, Madam Chair. Mulțumesc, doamnă președintă. Pare un dosar destul de Prin urmare, o să încerc să vă spun perspectiva noastră a liberalilor. Este evident că traficul ilegal cu antichități este estimat undeva la 6 miliarde de dolari americani pe an conform uh, Camerei uh, Comunelor din, 2000, uh, din anul 2000. Și mare parte din aceste sume finanțează terorismul. Prin urmare, chiar credem că trebuie făcut ceva în acest sens. Noi am răspuns deja cu câteva dosare esențiale în acest sens. Avem chiar uh, măsuri uh, ad hoc pentru Irak și Siria, care interzic comerțul cu bunuri culturale. Avem și un regulament care reglementează exportul de bunuri culturale, însă mai este un gol care trebuie umplut, absența regulamentului în ceea ce privește importul de asemenea bunuri în Uniunea Europeană. Și de aceea salutăm propunerile Comisiei Totodată mulțumim coraportorilor pentru proiectul lor de raport, însă articolele 4 și 5, nucleul propunerii, par să reprezinte piatra de încercare a acestui acord. În timp ce unii vor ca tot uh, comercianții să aplice pentru o licență de import, indiferent de ce importă, uh, se dorește de asemenea și limitarea în fiecare caz în parte. Suntem de acord cu domnul Dalton că această procedură trebuie să fie una simplă, care să nu fie o povară în plus pentru importatorii de bunuri culturale, mai ales atunci când cel, cel mai probabil, așa cum e de cele mai multe ori, ele nu uh, vor finanța terorismul. Comisia trebuie să permită o flexibilitate maximă, după părerea noastră, pentru a se vedea ce bunuri trebuie supuse căror proceduri. Mie mi se pare că există o abordare universală care nu se potrivește, mai ales ținând seama de tipurile de bunuri, uh, de rutele de trafic, de situația economică și politică a țărilor de export și de alte lucruri legate de operatori care ar putea crește riscurile. Statele membre ar trebui să ajute Comisia în această sarcină pentru că controlele vamale se fac la nivel național. În plus, Uh, mai există și, uh, uh, și alte puncte unde vom aduce amendamente. La articolele 4 și 5, metoda folosită trebuie să fie electronică. Uh, și trebuie să existe înainte de intrarea în vigoare a regulamentului. Comisia nu spune nimic despre cum va arăta procedura în practică și nu îmi imaginez că autoritățile competențe ale statelor membre vor fi obligate să se întoarcă la sistemul pe hârtie. În al doilea rând, Vă atrag atenția asupra asistenței către țările terțe care trebuie informate cu privire la riscul existent și, în al treilea rând, să ne gândim la ce se întâmplă atunci când nu putem identifica țara, ter- țara sursă. Atunci, solicitarea pentru autorizația de import trebuie însoțită de documente și dovezi care să arate că bunurile culturale au fost exportate din țara de export conform normelor și reglementărilor acesteia. Așteptăm cu interes discuțiile cu raportorii din umbră și vă mulțumesc frumos pentru. Mulțumesc! Înțeleg că ați vorbit pentru ALDE în general, așa că acum dau cuvântul domnului Scholz, care va vorbi în numele GUE. Mulțumesc, doamnă președinte. Vorbesc în numele Eleonorei Forența, care este raportor din umblă pe acest dosar și a spus, după cum s-a uh, menționat deja în prezentare, că grupul nostru salută inițiativa Comisiei Europene cu privire la importul de bunuri culturale și mulțumim și coraportorilor pentru prezentarea proiectului de raport. Ne dorim ca textul să fie îmbunătățit și ne dorim să cooperăm cu ei pentru a ajunge în final la un text bun. Conform Interpolului, piața neagră a devenit, uh, cu produse culturale a devenit la fel de profitabilă ca traficul de droguri și arme și reprezintă unul dintre principalele uh, tipuri de comerț ilegal din lume piețele uh, beneficiare sunt Europa și uh, Statele Unite uh, și America de Nord, în timp ce China este atât beneficiar cât și sursă de asemenea bunuri. Prin urmare, sunt convins că toate grupurile politice uh, sunt de acord că limita de 250 de ani din momentul importului uh, trebuie redusă pentru a asigura soliditatea și transparența în activitatea de control. În plus, declarația importatorilor privind anumite bunuri culturale, conform articolului 5, este, după părerea noastră, un instrument ineficient și o procedură dublă. Acestea nu sunt suficiente pentru a asigura garanții astfel încât să nu mai fie necesară nicio altă verificare. Aceasta este direcția în care vor merge amendamentele noastre la proiectul de raport în ideea continuării cooperării. Mulțumesc frumos! Mulțumim! Giulia Reda nu este aici, așa că îi dau cuvântul domnului Buchner, raportor din umbră din partea Greens, uh, verzilor INTA. Mulțumesc! Aș dori să-i uh, felicit pe ambii raportori. Înainte de toate, doream să scot în evidență că inițiativa Comisiei, că sprijinim pe deplin inițiativa Comisiei și asta înseamnă mai ales că nu ne dorim să ne concentrăm doar pe finanțarea terorismului, ci să avem o abordare generală și să ne bazăm pe combaterea activităților criminale și firește spălarea banilor, mai ales în ceea ce privește anexa. Doresc să scot în evidență încă o dată un lucru spus în repetate rânduri, care cred că este foarte important. Nu e vorba doar de antichități, nu e vorba doar de o limită de vârstă de 250 de ani, ci, din fericire, există și artă modernă. Există certificate moderne tehnice, există creații tehnice moderne care sunt bunuri culturale importante. Iată, deci această limită de 250 de ani e absurdă. Cred că limita e, stabilirea acestei limite e o idee greșită. După mine, este important să reglementăm și uh, tranzitul acestor bunuri, pentru că aici, la transport, avem posibilitatea de a opri numeroase activități ilegale. Aici am venit cu niște propuneri uh, în acest sens, de pildă dubla folosire, am uh, făcut trimitere și la Convenția împotriva torturii, iată de ce, uh, dacă e posibil tehnic, credem că trebuie să se aplice. Cred că poliția în țara de origine este o instituție importantă, nu doar autoritățile vamale. Poliția cunoaște trasele mult mai bine. Iată de ce ar trebui să folosim aceste resurse. Licențele de import pentru noi sunt foarte importante și cred că acest lucru este cât se poate declar. Mulțumesc și aștept cu mare interes bună colaborare. Thank you very much. And then for... Mulțumesc frumos. Acum din partea FDD. Doamna Vigani. Mulțumesc, dragi doamna președinte. Am uh, citit cu mare interes acest proiect. După cum vă spuneam, uh, nu există bunuri, nu există legislație europeană care să protejeze bunurile care vin din Siria și Irak, iată de ce a venit momentul să remediem această problemă. Le mulțumesc cu raportorilor, mai ales pentru că au ținut cont de una din îngrijorările mele principale, și anume uniformitatea controlelor vamale. M-am ocupat adesea de acest subiect și nu cred că putem vorbi de politică comercială comună fără a vorbi și de controle uniforme atât în cât și în ceea ce privește bunurile culturale și aici există un fenomen puternic de alegere a formului. Iată de ce, dacă dorim ca instrumentul să fie unul care funcționează, trebuie să intervenim. Întotdeauna referitor la vămi, cred că este important să introducem un registru electronic când vine vorba de licențele de import. În al doilea rând, am apreciat trimiterea la sprijinul tehnic oferit IMM-urilor pentru a le ajuta să, să respecte dispozițiile acestui regulament când va intra în vigoare. Cred totuși că mai există posibilități pentru a îmbunătăți regulamentul, cum am spus. La primul schimb de opinii, mi-aș dori ca acest regulament să ajungă la o definiție clară privind bunurile culturale. Mi-aș dori de asemenea să se aprofundeze subiectul bunurilor culturale și voi prezenta amendamente în acest sens. Piața legală a bunurilor culturale dă un loc de muncă la 350.000 de locuitori în Europa. Iată de ce este important să existe reguli clare pentru a preveni abuzurile, dar și să se prevină birocrația excesivă care să îngreuneze activitatea celor care trăiesc din cultură. Mulțumesc! Mulțumesc frumos, mulțumesc frumos. Uh, văd că a sosit domnul David Campbell Bannerman, așa că dau cuvântul. Mulțumesc, doamnă președintă, pentru uh, răbdare. Um, a fost un trafic imposibil în Londra, așa că am ajuns târziu de acolo și după aceea a fost trafic imposibil și aici. Uh, sunt convins că sunt uh, obișnuit cu, sunteți obișnuită cu situația. În general, acest raport este unul bun, însă ne îngrijorează faptul că se birocratizează prea mult uh, întreaga situație și se pun prea multe bariere celor care vor trebui să-l folosească. Da, valoarea pragului s-a mai discutat. De asemenea, um, vârsta este o problemă. Cred că una dintre temeri este cum dovedești cât e de vechi ceva. Asta este o chestiune birocratică unde există îngrijorări. Evident, cu cât uh, pragul de uh, vârstă este mai mare, cu atât mai bine din punctul nostru de vedere mai trebuie multe făcute până să se ajungă efectiv la graniță și la articolele 4 și 5. Sistemul electronic uh, propus de coraportor este un pas în direcția cea bună, după părerea noastră. Deci, dispozițiile specifice pentru IMM-uri și micro-întreprinderi care nu au întotdeauna resursele financiare și umane să trateze birocrația este unul care ne mulțumește foarte mult. Două întrebări rapide pentru comisie în încheiere. În primul rând, prevedeți nevoia de resurse suplimentare la autoritățile vamale și de autorizare pentru punerea în aplicare a acestui regulament și care ar fi implicațiile bugetare, dacă da? Și în al doilea rând, ce s-ar întâmpla dacă nu se poate identifica o țară sursă și nu se poate dovedi că bunurile au fost deținute legal într-o anumită țară? Mulțumesc frumos că m-ați uh, așteptat. Mulțumesc și cred că am avut toți raportorii din umblă. Dacă nu mai este nimeni care dorește să vorbească și nu mai văd pe nimeni, nu mai văd niciun membru, cred că putem închide lista intervențiilor membrilor. Mulțumesc, doamna copreședinte, și acum este datoria Comisiei Europene să comenteze asupra acestui raport și, evident, să răspundă la întrebări. Dau cuvântul Comisiei, Natalie Nicol, de la Digitaxud. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. În ce privește prima întrebare, adică dacă autoritățile vamale ar avea nevoie de mai multe resurse pentru a efectua controlele prevăzute în acest proiect de regulament, obiectivul nostru nu a fost uh, acesta, ci să permitem uh, controlelor să se desfășoare cu mijloacele existente acum, nu să trebuiască crescute acestea, și uh, propunerea e făcută în acea fel încât uh, autoritățile competente, cele culturale, să aibă și ele un rol de jucat și uh, aceste autorități să aibă povara controlului și responsabilitatea controlului, deci ele să se asigure că uh, există aceste resurse necesare. Un alt element care va facilita controlele va fi evident utilizarea unui sistem uh, electronic pentru implementarea articolelor 45 și și un lucru la care Comisia reflectează pentru a găsi o finanțare ca să pună în uh, practică în acest sistem. În al doilea rând, ce se întâmplă dacă nu avem uh, țări Să Dau cuvântul colegei Elena Medu. Mulțumesc, Natalie. De fapt, cazul în care sus, țara sursă nu poate fi identificată e unul destul de comun, în special pentru bunuri culturale vechi. Există două posibilități acolo. Ori uh, nu importăm, da? deci insistăm ca întotdeauna să se dea uh, dovada că bunul a ieșit din țara respectivă în toate cazurile sau uh, permite o anumită flexibilitate. În propunerea noastră am sugerat ca dacă țara de export, deci ultima țară în care bunul a fost trimis către Uniunea Europeană, a fost uh, semnatar al Convenției UNESCO, atunci ar fi suficient ca operatorul să dovedească că bunul respectiv a ieșit legal din țară. Dar am uh, propus ca bunul nu trebui să se găsească în uh, țara de export doar cu scop de export. Deci nu ar fi trebuit doar să tranziteze, să fi tranzitat prin acea țară, ci să fi rămas cel puțin o lună și să fi uh, să se fi aflat acolo pentru un motiv bine definit. Uh, pe de altă parte, putem recunoaște că să rămână doar o lună în țara de export nu e suficient și ne gândim la creșterea acestei perioade minime de petrecut într-o altă țară decât țara sursă la o perioadă mult mai lungă, posibil 10 ani. Președintele, mulțumesc. Alte întrebări pentru comisie? Nu? Atunci dau din nou cuvântul raportorilor noștri. Să începem în uh, ordinea inversă. Dau mai întâi cuvântul domnului Dalton. Mulțumesc foarte mult. Cred că unele dintre răspunsurile Comisiei subliniază dificultățile de, pe care le avem în a vedea despre ce vorbim. Trebuie să avem uh, uh grijă. Uh, vă dau un exemplu. Dacă reducem uh, uh limita de vârstă, putem avea o situație în care o carte e scrisă de Uh, bunicul meu despre primul război mondial, uh, pe care o iau cu mine în America și nu mai pot să mă mai turc în Uniunea Europeană. Deci cum va funcționa asta și, în al doilea rând, cum știu autoritățile valoarea unui bun sau vârsta acestea? Deci trebuie să avem grijă cu toate aceste elemente. Este clar că odată ce știm despre ce vorbim, va fi mult mai ușor să stabilim restul regulilor. Aș, uh, m-aș opri aici, doar vreau să mai spun că uh, deadline-ul pentru amendamente uh, se apropie și salutăm vedere opiniile tuturor. Există diferențe între toate grupurile aici, nu doar între coraportori. Reprezentăm opinii diferite care există în diferitele grupuri politice și vom încerca să avem un acord care să se bucure de cea mai largă majoritate Asta este angajamentul meu și cred că și uh, coraportarea mea este de acord cu mine. Deci sunt uh, nerăbdător să primesc amendamentele noastre și vom uh, vedea ce facem de acord. Mulțumesc, Alex. Da, mulțumesc că eu împărtășesc obiectivul coraportorului și aș vrea să pornesc de la punctele comune care au apărut în dezbaterea noastră. Mai întâi e clar că obiectivul este împărtășit de toate grupurile politice și anume să avem un regulament care să combată în mod eficient uh, traficul ilicit de bunuri culturale și există și o susținere a faptului că acest regulament nu trebuie să afecteze operatorii din sector. E vorba, miza aici este să reușim din toate opiniile exprimate aici în săptămânile trecute, să reușim să găsim la nivel tehnic soluțiile la problemele care au fost uh, exprimate și e clar că problemele cele mai spinoase sunt țara de proveniență, uh, modul în care se definește lista bunurilor, și modul în care putem să le definim uh, specific și eficace. Unul din punctele cele mai controversate pare să fie tema statului de uh, transfer și ca să răspund la obiecția cu raportorului, e adevărat că dacă pe de o parte uh, acționăm aici, uh, să nu uităm că uh, faptul că vrem să stabilim valoarea bunului comercializat, garantează, ajută la garantarea faptului că nu creștem nivelul de birocrație, pentru că, în mod normal, dacă avem un bun și transportăm un bun de mare valoare, acest bun este deja acompaniat de o serie de documente, de asigurări, certificări, și nu trebuie împovărat și mai mult uh, operatorul, pentru că deja este un bun uh, comercializat. Deci, iată un exemplu despre cum se pot găsi soluții ca să răspundă tuturor exigențelor. Și eu am luat note de toate observațiile făcute și sper să reușim să găsim o soluție la toate problemele tehnice care au apărut. Mulțumesc! Președintele, mulțumesc foarte mult. Mulțumesc în special coraportorilor și, desigur, ar fi uh, apreciat de către Parlament dacă am avea o majoritate largă pentru acest raport care să întărească poziția noastră de negociere cu Consiliul negociere care se va întâmpla, sunt sigur. Uh, întreb colega mea dacă dorește să încheie această ședință. Da, mulțumesc. Uh, termenul limitat pentru amendamente este miercuri, 25 aprilie, la prânz. Nu mai avem foarte mult timp, așadar. Dar uh, aici aș vrea să închem uh, ședința comună. Vreau să mulțumesc copreședintelui domnul Lange și ne vom întoarce în iunie la examinarea amendamentelor. Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, domnule copreședinte. Aici se încheie punctul 7, următorul punct, ședința coordonatorilor în camera cu ușile închise și va începe în 10 minute.